colleagues, I'm sorry, but we have to start. Dragi colegi, haideți să începem. Secretariatul de la AFCO sper că și-a ocupat deja locurile și să nu dea un exemplu negativ. Uh, dear colleagues, we are here, the two committees. Este o reuniune comună a două comisii deci urez bun venit colegilor din Comisia Libe care au sosit alături de noi. Noi tocmai am discutat chestiuni importante toată ziua, de fapt, de dimineață. Avem alături de noi pe Claude Moraes, uh, care este președintele Comisiei Libe. Îi urez bun venit, un bun venit călduros. În primul rând, ce este cel mai important și uh, care este rolul nostru aici, din partea serviciilor juridice uh, ale Parlamentului European, Există aici un membru și din partea Comisiei Europene la MP Hammer, Hannes Kramer, care întotdeauna a participat la aceste negocieri la care ne referim și mare plăcere ne face să vedem astăzi aici și le vom da cuvântul amândurora pentru a avea evaluarea lor în legătură cu recentul aviz al Curții de Justiție privitoare la aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. și dau cuvântul lui Claude ca să ne informeze în legătură cu starea actuală a lucrurilor și apoi vom da cuvântul celor doi experți. So, Claudio Moraes. Thank you, Thank you. Domnul Moraes, mulțumesc, uh, stimată președintă, mulțumesc, dragi colegi de la AFCO, pentru invitația la ședința comună.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 a fost o surpriză inițial, nu, nu am știut cum să continuăm. Cred că vicepreședintele Timmermans a reiterat caracterul obligatoriu al aderării ca un, o obligație prevăzută în tratat și un angajament politic din partea președintelui Juncker de a adera la convenție a fost exprimat foarte clar. Și cred că în rezoluția sa privitoare la implementarea memorandumului de înțelegere între Consiliul Europei și Uniunea Europeană, adoptat pe data de 27 ianuarie, Adunarea parlamentară a, invitat, a fost invitată să uh, continue negocierile. Voința politică există, e clar. Așadar, aș, a, acestea fiind spuse, aștept uh, cu interes avizul uh, experților noștri juridici în legătură cu publicațiile avizului cursii și mulțumesc din nou colegilor de la AFCO, mai ales președintei acestei comisii pentru că ne permite să avem această reuniune comună pe un subiect de important. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, spune doamna Danuta Hübner. Repet, mă limitez la a repeta, dacă n-a fost clar, dar spun și eu că trebuie să ne reamintim că încă mai suntem la stadiu în care reflectăm la consecințele acestui aviz al Curții Europene de Justiție, atât la nivelul Consiliului cât și al uh, Consiliului. Deci încă nu s-a luat nicio hotărâre în legătură cu ce vom face. Însă sperăm că iată, așa cum ne și invită Consiliul Europei să reluăm negocierile, sperăm că procesul va continua. Acum cine ia cuvântul mai întâi? Domnul Pasos. And thank you for inviting us. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc că mi-a dat ocazia să vă prezint uh, o evaluare preliminară uh, după cum s-a văzut și în newsletterul comisiei noastre, deci, da, este bună formularea aceasta, este o evaluare preliminară și mă bucur că și domnul Kramer de la comisie este împreună cu noi pentru că știu că se va ocupa de acest dosar și am lucrat împreună în ultimii 2-3 ani de negociere pentru acest acord. Ba chiar cu urmă cu 5 ani în urmă, martie 2010, comisia dumneavoastră a organizat atunci o audiere uh, pentru a pregăti o rezoluție referitoare la aspectele instituționale ale aderării și audierea a avut loc pe 18 martie 2010, iar rezoluția a fost adoptată în mai 2010. Domnul Ramon, care este împreună cu noi, a fost raportor atunci. Și această rezoluție a avut un impact, pentru că uh, dacă ne uităm la concluziile documentului COCOT și au fost mai multe rezoluții urmă atunci. Deci, doar ca să reamintesc că această temă este destul de familiară tuturor și să reamintesc că uh, s-a lucrat deja de mai mulți ani uh, în acest sens. În ce privește avizul curții, care a fost uh, emis în decembrie, ca urmare a comunicării Consiliului din iunie, Cred că trebuie aceste, aceste documente împreună, în paralel. Că, deci s-a propus uh, Uh, a pus, a pus întrebarea curții dacă propunerea preliminară era compatibilă cu tretetele și curtea a răspuns că anumite aspecte nu erau uh, compatibile, nu sunt compatibile și cred că sunt aici câteva indicații care ar fi foarte utile, nu dacă și colegii de la comisie ne vor vorbi despre asta. Voi explica în două părți situația. În primul rând vreau să reamintesc cadrul juridic și ulterior uh, voi aborda uh, elaborarea argumentele curții. Există mai multe obstacole identificate de către curte față de aderarea uh, la, la Convenția CEDO. Voi explica unul câte unul, pe scurt, aceste obstacole în calea pe compatibilității chiar dacă, cum spuneam de la bun început, este doar o abordare preliminară. Voi menționa deci câteva piste posibile pentru găsirea unei soluții. În orice caz, este, este important să ne amintim la privința cadrului juridic, articolul 6.2 din uh, Tratatul Uniunii Europene, care indică că aderarea este obligatorie, obligatorie că dar totodată adaugă că nu este indispensabil uh, ca Uniunea să adere dacă uh, uh, competențele Uniunii, așa cum sunt ele precizate în tratate, nu necesită aderare. Și se spune de asemenea că aderarea nu ar trebui să afecteze competențele sau puterile Uniunii ale instituțiilor și mai ales nu ar trebui ca nimic, trebuie ca nimic să nu afecteze relațiile între statele membre și Uniunea sau instituțiile comunitare. Deci acestea au fost cele două prevederi pe baza cărora în principal uh, curtea și-a axat raționamentul. În ce privește acest aviz al curții din 18 decembrie, este important să precizăm trei lucruri de la bun început. Mai întâi, avizul curții, chiar dacă este numit aviz, are caracter obligatoriu. Deci, această aderare nu poate fi uh, finalizată de către Consiliu câtă vreme, uh, Consiliul European, câtă vreme avizul curții este negativ, ci asta impune o renegociere, o revizuire eventuală a tratatelor. Al doilea aspect este că în acest caz particular cele trei instituții, Parlamentul, Consiliul și Comisia și cei, cele 28 de state membre uh, sunt în favoarea uh, procedurii de aderare așa cum a fost negociată de către, uh, comis, de către Comisie. Toată lumea a fost de acord cu uh, textul negociat și, în al treilea rând, uh, Uh, însăși curtea cumva a fost implicată în acest proces de negociere, întrucât uh, curtea uh, a fost cea care, apropo de documentul adoptat în mai 2010, a cerut să a, a cerut să se recunoască că implicarea curții în prealabil era o necesitate. Cum încep privește cele șapte puncte asupra cărora uh, pe care curtea le-a considerat ca fiind incompatibile cu tratatele. Voi începe și voi încerca să fiu cât mai concis, dar uh, vă rog să, înțele- să mă înțelegeți, bineînțeles, uh, încerc să nu depășesc 10 minute, dar cel puțin 10 sunt necesare, este un aspect tehnic. Primul temei de incompatibilitate este că Curtea consideră că acordul preliminar nu realizează coordonare cu articolul 53 din cartă și uh, articolul corespondent din uh, convenție. Articolul 53 al cartei a fost uh, interpretat de curte ca neautorizând uh, statele, statele membre să uh, pună în pericol principiile din această carte. Deci, statele membre nu își pot permite să uh, aplice un nivel de protecție mai scăzut decât cel exprimat în, uh, în Carta Drepturilor Fundamentale. În timp ce articolul 53 din uh, Convenție uh, autorizează părțile contractate să meargă uh, la standarde și mai ridicate. Deci, intervine aici un, o situație de tensiune între cele două prevederi pentru că convenția se referă la uh, standarde minime, iar carta uh, merge mai departe. Iar ce consecințe decurg de aici, ce putem face? Cred că o posibilitate ar fi să ne gândim la o declarație adoptată de statele membre care și-au angajamentul uh, să nu meargă dincolo de nivelul de protecție prevăzut în convenție și în legislația europeană. Al doilea obstacol este că nu există o prevedere care să împiedice ca statele membre să se regăsească în, în, în situația în care au uh, obligația de a verifica unul asupra celuilalt respectarea obligațiilor. Ori aceasta ar fi contrară principiilor deja existente în legislația europeană. Pentru că asta pune în pericol principiul autonomiei dreptului Uniunii Europene. Deci, da, este o chestiune destul de abstractă, dar și aici poate că soluția unei declarații adoptate de către statele membre ar fi o soluție care ar rea, reafirma că uh, statele membre se angajează să respecte principiile deja stipulate în dreptul comunitar. În următorul punct legat de protocolul numărul 16 la Convenție. Este un aspect cumva surprinzător. Protocolul nu a fost încă ratificat, dar uh, protocolul uh, uh anticipează uh, uh, rolul curților supreme din statele membre care ar putea, la un moment dat, cere curții CEDO să verifice respectarea uh, prevederilor din convenție. Deci aici intervine o chestiune legată de uh, așa numită procedură de uh, evaluare preliminară. Pentru că, iată, deci și acest uh, protocol riscă să afecteze principiul uh, preeminenței uh, regulii de drept europene. În această privință, s-ar putea spune că, în realitate, dacă Uh, acest articol 267 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene ar fi fost pe deplin aplicat, uh, atunci ne-am fi, am fi spus că cea mai înaltă jurisdicție trebuie să răspundă la aceste evaluări preliminare. Iar ulterior, după această uh, aderare, S-ar fi putut argumenta că la un moment dat, de fapt, aplicarea protocolului 16 n-ar fi fost necesară. Deci, s-ar put, ar putea argumenta că uh, această, acest sistem ar fi suficient dacă Comisia monitorizează mai îndeaproape aplicarea acestui articol 267 uh, uh, din tratat. Însă, s-ar putea de asemenea lua în considerare din nou adoptarea unei uh, declarații care a precizat că aplicarea uh, acestui protocol nu ar trebui să afecteze aplicarea articolului din tratat. Dar, cum spuneam de la bun început, nu este decât o evaluare preliminară. Al patrulea obstacol se referă la articolul 344 din uh, Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care stipulează că statele membre Eh, nu ar trebui eh, să lase rezolvarea disputelor privind aplicarea dreptului de oricărei alt mijloc decât cel prevăzut în tratate. Deci, asta se leagă eh, de un articol care spune că aderarea la CEDO nu ar trebui să afecteze acest articol 344. Însă, iată, a, asta se contrazice un pic cu articolul 33 din, din Convenția Drepturilor Omului CEDO. Ă, pentru că de aceea, în avizul său, curtea spune că este necesar în memorandumul de aderare să, se, să figureze ă, o clauză de excludere în această privință, expres referim aici deci la disputele posibile între statele membre sau între statele membre și Uniunea Europeană referitor la aplicarea Convenției Drepturilor Omului față de dreptul comunitar european. Aici, iarăși, o posibilitate ar fi, și nu doar eu propun asta, dar și propuse și de către, sugerată și de către curte, cum că, iarăși, o declarație ar putea fi uh, suficientă pentru a reafirma că statele, statele membre își reiterează, deci, intenția de a nu începe proceduri unele împotriva celorlalte în cadrul curții CEDO. cincilea obstacol. Da, este o chestiune foarte tehnică, un argument foarte tehnic și, în mod normal, cred că niciun stat membru nu ar uh, intenta o acțiune în fața CEDO împotriva altui stat membru. Dar acest al cincilea obstacol se referă la uh, mecanismul de intervenție în calitate de copărât. Aici Curtea a identificat două probleme, unul legat de articolul 3 F din acord care stipulează că UE și uh, un stat membru în caz că trebuie să intervină în calitate de copărât, trebuie să motiveze participarea lor de procedură și atunci Curtea CEDO ar, eximi, ar examina plauzibilitatea uh, acestei intervenții. Deci decizie care ar fi obligatorie asupra Uniunii și asupra instituțiilor uh, Uniunii. Iar curtea a estimat că în acest caz ar semna că Curtea CEDO ar, ar trebui să statueze asupra uh, unor instituții din UE. Or, în general, regula este că în cazul unui mecanism de intervenție în calitate de copărât, deci ambele părți ar fi uh, responsabile pentru vreo încălcare a drepturilor omului. Însă, uh, iată, uh, Curtea de la CE doar putea atunci să decidă că doar unul dintre, unul dintre cele două părți este responsabilă și poate interveni. Ceea ce, deci, iarăși ar fi nevoie, ar fi nevoie să acceptăm aici ca Curtea de la CEDO să uh, evalueze un mecanism al Uniunii Europene. În vreme ce, ă, de fapt, Curtea ă, Europeană de Justiție consideră că posedă competența unică pentru ă, examinarea acestor situații. Ce soluție ar putea interveni aici, la acest obstacol în două etape? Cred că am putea lua în considerare renegocierea proiectului de acord de asociere, de aderare la CEDO. În ce privește, mă refer aici la articolul 35 din proiectul de acord, poate că am putea șterge de aici termenul plauzibilitate. Și poate că am putea menține aici ca și regulă responsabilitatea comună în, în acest articol. Deci poate că o renegociere a acestui aspect ar fi necesar. Al șaselea obstacol uh, menționat de curte uh, se referă la implicarea prealabilă a Curții de Justiție și aici problema conformă proiectului de acord ce se întâmplă este curtea examină, examinează doar validitatea legislației secundare, Iar curtea a considerat aici că aici intervine un, intervine un risc, pentru că curtea ce dorit că să Uh, ofere o interpretare specifică a dreptului Uniunii, ceea ce iarăși ar încărca principiul de competență de jurisdicție exclusivă a Curții de Justiție a Uniunii Europene în ce privește legislația europeană. Ce propunere am putea întrevedea aici? Iar soluția ar fi să se renegocieze la uh, alineatul paragraful 66 și mai ales să fim atenți aici la prezența termenului interpretare. Ajung acum la ultimul obstacol, al șaptelea și cel mai uh, complicat. Anume, uh, procesele, cauzele care ar implica uh, dosare legate de politica PESC. Aici uh, sunt mai multe implicații. Parlamentul spune în rezoluția sa că uh, aici am obține avantajul cel mai clar ca urmare a aderării UE la CEDO. Pentru că, da, Curtea CEDO ar putea examina uh, legalitatea anumitor acte adoptate în acest cadru. Însă, Curtea Europeană de Justiție, din potrivă, ajunge la altă concluzie. Și anume, pentru ca această jurisdicție să poată efectua o revizuire juridică din punctul de vedere al drepturilor fundamentale, un astfel de decizii din cadrul PESC. Deci, Curtea Europeană de Justiție consideră că nu poate fi conferită exclusiv unei curți inter, uh, internaționale de justiție care se află plasată în afara cadrului instituțional juridic al Uniunii Europene întrucât o astfel de jurisdicție externă uh, ar putea să nu aibă capacitatea de a lua în considerare specificitatea cadrului instituțional european. Uh, în punctul de vedere al experților, uh, acest obstacol este foarte, foarte, foarte grav și este foarte greu de găsit o soluție la care ne putem gândi. Deci, menționez că în această privință există, părerile sunt împărțite și da, anumite voci regret că uh, ideea că Curtea CEDO nu ar trebui să se poată ocupa de chestiuni legate de politica PESC întrucât eficiența protecției juridice a indivizilor trebuie să fie întărită și poate fi întărită printr-un astfel de cadru, prin implicarea unei jurisdicții internaționale care ar avea o valoare adăugată. Îmi este destul de greu să vă ofer o soluție asupra acestui punct și, nu știu, poate colegul nostru din partea comisiei ar avea eventual mai multe să ne spună. Că aici se află aspectul cel mai complicat pe care trebuie să-l rezolvăm. Și, în concluzie, doamna președinte, avem de face cu o situație complexă, așa cum ați spus și dumneavoastră, este nevoie de o perioadă de reflexie, deci ar fi înțelept să ne acordăm acest timp și să colaborăm între Comisie și Consiliul, dar și Parlament, pentru că întotdeauna Parlamentul a jucat un rol în acest dosar. Bineînțeles, înainte ca Parlamentul să acționeze, cel mai bine este să cunoaștem la nivel pragmatic poziția Comisiei, cum va reacționa la avizul curții. Eu personal nu cred că Parlamentul trebuie să adopte o rezoluție imediat. Poate mai trebuie un pic așteptat până când se mai clarifică situația, cel puțin în ce privește comisia. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Kramer. Mulțumesc. Cred că și alți colegi au lucruri de adăugat. Comisia oricum știe ce crede Parlamentul. Nu vreau să provoc pe nimeni, spune vorbitorul. Doamna președinte, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat această întâlnire comună. În ceea ce privește conținutul și analiza avizului, nu pot decât să fiu de acord cu ce a spus prietenul meu Ricardo Pasos. E adevărat că avizul curții este unul complex și destul de lung, cu multe tehnicalități, care încă trebuie evaluate și sunt pe punctul de a fi evaluate. Deocamdată putem să afirmăm că este nevoie de o renegociere a proiectului de aderare pe mai multe puncte. Nu pot deocamdată să intru într-o discuție prea detaliată asupra căror punct anume va fi nevoie de o negociere. Dar sunt nu nu sunt la fel de sigur ca și colegul Pasos în ce privește anumite puncte. Eu nu știu dacă o asemenea declarație, cum spunea lui va fi suficientă pentru a atinge obiectivele formulate de instanță. Probabil că nu toate cele șapte puncte și unele au și subpuncte trebuie neapărat rediscutate, însă un număr mare dintre acele puncte și subpuncte necesită o renegociere ori a textului propriu-zis, ori a, uh, părții introductive. Comisia respectă pe deplin avizul curții și pot să vă garantez faptul că Comisia își păstrează angajamentul de a negocia aderarea UE la Convenția Drepturilor Omului. Aderarea rămâne o prioritate și președintele Juncker și primul vicepreședinte Timmermans au și-au reafirmat propriilor angajamente. Aderarea va permite o consolidare a valorilor fundamentale și la o, o coerență a protejării drepturilor omului în Europa și nu ne-am schimbat uh, părerea în sensul că are o importanță majoră, o importanță sistemică și este înscrisă și în articolul 6.2 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene că avem obligația să semnăm un acord de aderare, dar conținutul acestui acord trebuie să se conformeze cu tratatele și îndeopște cu protocolul 8 la tratate. În ce privește obiecțiile Curții de Justiție, e nevoie de o perioadă de gândire ca să găsim cea mai bună cale de a continua. Este evident că obiecțiile nu sunt toate uh, de aceeași natură. Unele sunt juridice, altele sunt tehnice, altele sunt procedurale. De exemplu, în ce privește uh, acest mecanism al uh, consultării preliminare sau articolul 30, 343 și faptul că trebuie să protejăm sistemul european de interferențe din partea Curții de la Strasburg, însă există și alte complexități juridice și, bineînțeles, și sensibilități politice, ca de exemplu politica comună de securitate și apărare, și aici sunt de acord cu Ricardo Paso, dar și punctele legate de încrederea reciprocă între statele membre și cum se împacă acest lucru cu uh, exercițiul de control pe care poate să îl exercite curtea. Pentru toate acestea va fi nevoie de soluții politice și fezabile pe plan juridic. Comisia are sarcina de a căuta aceste soluții în timpul perioadei de reflexie. Comisia, prin decizia Consiliului din iunie 2010, își păstrează puterea conferită de Consiliu de a negocia imediat după ce se va fi încheiat perioada de reflexie. Noi trebuie să negociem ca și cum Uniunea Europeană este o parte contractată pe picior de egalitate cu celelalte 47 de părți contractante de la Consiliul uh, Europei, pentru că sunt cele 28 de state membre plus alte 19 state. Și este de asemenea clar că în timpul acestor negocieri orice fel de amendare a proiectului de acord de aderare cerute de Uniunea Europeană va fi doar în spiritul um, respectării de avizului curții de la Luxemburg. Oricum, aceste amendamente vor fi făcute în colaborare cu grupul de lucru desemnat de către Consiliu în temelul articolului 18 din tratate și Parlamentul European va fi ținut la curent. Vă mulțumesc! Domnul Ramon Jauregui are acum cuvântul. Muy, muy brevemente, en primer lugar, eh, eh, les agradezco. Mulțumesc. În primul rând, trebuie să spun că mulțumesc Mulțumesc eh, experților pentru informațiile oferite. Cred că astfel am clarificat situația, însă nu pot să nu vă semnalez că am totuși o frustrare uh, când mă gândesc la toată povestea asta, că mă gândesc că în decembrie 2009, când Comisia AFCO și-a propus să se ocupe de această chestiune, pentru că Tratatul de Lisabona ne-a conferit acest mandat, am început toată munca, după cum bine a semnalat domnul Ricardo Pasos, iar Parlamentul a elaborat o rezoluție și apoi Bun, înțeleg, patru ani de negocieri, practic, iată cât uh, timp a trebuit pentru ca aderarea să se formalizeze. deja. Deci acum ne trezim cu această sentință care ne lasă cu senzația că nu o să reușim niciodată să aderăm. Atunci, uh, fac mențiune aici doar uh, menționez doar trei puncte care îmi par importante. Ascultându-l pe domnul Pasos, uh, Ehm, mi-am dat seama că totul era rezolvabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cei 6 cele 6 obstacole uh, identificate de el, eu mă gândeam, bun, să fac o declarație Consiliului în acest sens, că statele membre manifestă că și spun că, deci am crezut că totul era de rezolvat, însă punctul 7 m-a lăsat uh, îngrijorat și ba chiar mai îngrijorat ca înainte, pentru că Domnul Kramer exprimă o preocupare că în numele Comisiei percep că și ei au senzația că e imposibil să reușim. Închei uh, cu încă două elemente. În primul rând, aderarea Uniunii Europene ca tare, ca entitate de sine stătătoare la Convenția Europeană are două mari uh, semnificații. Uh, și anume că îi conferă o, uh, o personalitate politică și juridică Uniunii ca atare, pentru că e vorba de cele 28 de state membre împreună care aderă nu doar ele în sine, că deja au aderat și întreaga Uniune compusă din ele aderă. Asta deja are o mare valoare, iar cetățenii, cetățenii europeni au mai multe și mai bune drepturi, pentru că fiecare cetățean european, fiecare cetățean în parte, nu uh, prin efectul acțiunii statului uh, a cărui cetățeni sunt, ci din acțiunea Uniunii Europene care, iar, dacă i-ar încălca drepturile, Uniunea Europeană, orice cetățean se va putea adresa uh, instanței. Cred că e important și mă duce la ultima concluzie. Eu prefer un acord uh, mai prost decât să nu fie deloc. Vă spun asta cinstit. Și sentința Curții uh, Europene de Justiție poate fi uh, uh, îndeplinită, uh, e clar, și atunci se poate cere ducerea ei la îndeplinire, atunci eu prefer un acord care să se uh, uh, ajusteze sentințe, dar să avem un acord, să facem asta cu tot, tot, tot calmul posibil, dar hai să o facem, că e foarte important. Mulțumesc. Thank you. I don't know if there are any other questions. Mulțumesc. Văd că nu mai este nicio întrebare. Spune președinte vreau eu să întreb. Uh, vă reamintiți? Există? a existat vreun moment formal, o ocazie formală în care Curtea susținea demararea negocierilor, ideea de a adera. E vorba de prima sentință pe care am primit-o acum uh, a cursii uh, cu o atitudine atât de negativă sau a avut și o atitudine pozitivă anterior sau nu și-a exprimat deloc uh, opinia. Nu știu ce s-a întâmplat înainte. Deci, în perioada de pre-negociere, uh, Curtea a dat un aviz sau a, și-a exprimat vreo părere? Răspuns. Uh, uh, vă dau primul răspuns și poate colegul meu de la Comisie completează. Curtea, ca instituție, niciodată nu se implică în negocieri de asemenea acorduri. De aceea am menționat eu că e o situație excepțională, că în acest caz punctual Curtea a adoptat un document de discuție pe 5 mai 2010, spunând clar acolo că trebuie să există un, un mecanism de implicare în, a, în amonte a cursii. Acum nu intrau în detalii, ci au spus că pentru ei e o condiție sine qua non. Însă asta e tot. Mai mult nu există. Nu cred că curtea a fost implicată mai mult decât atât sau uh, ținută la curent sau a avut vreun contact cu Consiliul sau Comisia sau Parlamentul în legătură cu evoluția negocierilor. Motiv pentru care există această surprindere că în legătură cu anumite aspecte ale proiectului de acord, uh, așa cum a apărut după încheierea negocierilor, Curtea a identificat șapte puncte diferite în legătură cu care au conchis că nu era compatibil cu dreptul primar. Voi încheia, mai spun doar că era mai mult sau puțin de înțeles îngrijorarea curții, de exemplu, în legătură cu protocolul numărul 16, Convenția Europeană, a, Conven, a Convenției Europene pentru Drepturile Omului, care spuneau ei că afectează mecanismul uh, sentințelor preliminare și am avut o, și eu senzația că va fi o problemă cu acest protocol 16 și mi s-a confirmat, dar de exemplu în legătură cu PESC, politica externă de securitate și uh, apărare, de, au, uh, s-au desfășurat multe reflexii, au avut loc multe reflexii în legătură cu ce să facă um, curtea și cred că pe durata audierii, avocatul general uh, s-a dovedit uh, preocupat de ideea de a accepta uh, acordul de aderare, dar totuși a avut până la urmă o atitudine mai pozitivă. Mulțumesc. questions, but I still, do we have any, if you think ahead, are there... Bun, da, președinte, dar există vreun plan ca Uniunea Europeană să adere la vreo altă convenție? Anticipate that there will be certain elements. Sau putem uh, anticipa că aceste obstacole uh, vor apărea uh, din nou, mereu și mereu? Știm ce s-a întâmplat cu Convenția pentru Constituție când s-a dorit uh, Um, crearea unei personalități juridice pentru Uniunea Europeană. Iată, acum suntem din nou frustrați, dezamăgiți, să repete lucrurile. Cred că Claudiu ești de acord cu mine că ambele noastre comisii sunt uh, gata să facă tot ce pot face. Sigur că nu avem nevoie de rezoluție în acest moment, că așteptăm să vedem uh, ce idei vor apărea de rezolvare acestei probleme, dar uh, sigur că poate am fi și mai frustrat dacă nu s-ar mai putea continua acest proces. Deci, sigur că așteptăm cu interes discuțiile ulterioare Sigur că mi închipui că și serviciul juridic uh, este alături de noi să susținem întreg acest proces. Nu trebuie să intri în detaliu. <laughs> oricum, suntem recunoscători pentru că ne-a informat uh, personal în legătură cu aceste provocări. Sunt multe zvonuri care circulă, însă nu știm ce se întâmplă. Sperăm Bun, dacă îmi permiteți un cuvânt, expertul juridic, bun, nu se poate compara cu celelalte acorduri internaționale la care vă puteți referi de acest uh, gen, care creează un control extern. S-a menționat de către curte și uh, o, subord- un, un, o poziție subordonată uh, a Curții de Justiție față Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar nu cred că e cazul acum. Vă spune că um, acum comisia trebuie să acționeze, deci trebuie să așteptăm să vedem ce va face comisia. Ei trebuie să facă o propunere Consiliului cu uh, revizuirea directivelor de negociere. Sigur că veți avea o copie, deci, dar ei uh, sunt cei care trebuie să aleagă momentul potrivit, dar cred că până atunci nu putem face noi prea multe, cei de la Parlament. Mulțumesc! Domnul Moraș, sigur că putem uh, întreba comisia să ne spună exact ce se gândește să facă. For, for Mr. Kramer. Dacă reprezentantul comisiei ne poate spune ceva. Da, mulțumesc pentru întrebare, domnule președinte. Nu pot acum să vă ofer un răspuns precis. Uh, să vă ofer vreun calendar precis, însă vă asigur din nou că muncim din greu ca să rezolvăm aceste probleme. E o prioritate noastră. La nivel politic, Comisia rămâne angajată pentru a putea face rapid progrese, însă trebuie sigur să ținem cont de faptul că situația e foarte complexă din punct de vedere juridic. Ceea ce am putut vedea uh, din uh, conținutul avizului uh, sentinței curții. Eu înțeleg dezamăgirea dumneavoastră, doamna președinte, dar vă reamintesc uh, că în prima sa sentință, ce anume 294, care se ocupa cu temeiul juridic în conformitate cu fostul tratat și părut, se pare că nu a existat acest temei juridic, Curtea a spus că aderarea la convenție are importanță constituțională pentru la vremea aceea comunitățile europene. Și această importanță constituțională înseamnă că vom avea nevoie de puțin mai mult timp. Acum suntem doar în uh, faza în care, din cauza acestei sentințe, trebuie să ne asigurăm că vom corecta toate greșelile pentru ca să putem face acest pas constituțional și uh, ca să nu mai fim respinși de Curtea de Justiție. Mulțumesc! Președinte, vom încheia, dar mi-amintesc, nu știu exact în ce an. La mijlocul anilor 90, Curtea a spus că comunitatea europeană nu poate adera la convenție, însă ei au spus cu aceeași ocazie că avea o importanță constituțională. Răspuns, da, eu am citat din uh, această sentință care a spus că nu există competență. Acum situația s-a schimbat. Dar această importanță constituțională nu s-a schimbat. Deci așa rămân lucrurile, vom continua lupta uh, pentru o aderare uh, importantă din punct de vedere constituțional. Bun, vă mulțumesc din nou în numele celor două comisii și uh, încheiem pentru această seară. La revedere!